Welcome to this uh, joint meeting. Bine ați venit la această ședință comună între Comisia pentru Afaceri Economice și Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Vom avea acum un schimb comun de opinii în ceea ce privește recomandările specifice fiecarei țări și am invitat în acest sens pe domnul Domrovskis, vicepreședinte, care se ocupă de euro și dialogul social, doamna Marian Tyson, comisar pentru ocupare și afaceri sociale și pentru mobilitate, și domnul Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și uh, afaceri fiscale. Bine ați venit la comisia noastră împreună cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare și am să încep prin a da cuvântul domnului Domrovski pentru o scurtă prezentare. În 6-7 minute ar fi perfect. În așa fel încât să avem timp suficient pentru întrebări. Vă rog, aveți cuvânt. Thank you, uh, Madam Chair, honorable Uh, members of, uh... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație și pentru această oportunitate de a avea un schimb de opinii în ceea ce privește semestrul european și mai specific în ceea ce privește recomandările specifice fiecarei țări. Dar, înainte de a aborda acest subiect al recomandărilor specifice fiecarei țări, aș dori să subliniez că această discuție intervine la o zi după publicarea raportului referitor la completarea Uniunii Economice și Monetare o publicare din partea Comisiei și această comunicare se referă de asemenea și la chestiunile legate de uh, uh, semestrul european. Raportul prezintă o situație pragmatică și realistă, având în vedere felul în care dorim să consolidăm Uniunea Economică și Monetară, și analizează felul în care aceasta funcționează până în prezent, abordând de asemenea piste pentru a aprofunda această uniune și din punct de vedere economic și fiscal și politic. Și a fost ocazia de a discuta acest subiect în profunzime. Și aș vrea să subliniez câteva recomandări care fac parte din acești pași necesari pentru a completa și desăvârși Uniunea Economică și Monetară. Și am să le prezint, am să-i prezint pe scurt. Acest lucru se poate realiza prin întărirea ecosiziunii sociale și a competitivității și prin întărirea coordonării. De asemenea, e nevoie de o împărtășire a riscurilor între partea publică și privată pentru a desăvârși de asemenea banca, Uniunea Bancară și Uniunea Piațelor de Capital pentru a avea o, o un mediu de afaceri cât mai stabil pentru zona euro. Și e vorba de un sistem de convergență care se bazează de asemenea și pe principiul suveranității împărtășite. Ne confruntăm evident cu anumite provocări, între acestea au fost de asemenea subliniate și în tratat, ceea ce înseamnă că trebuie să creăm locuri de muncă prin implementarea unor reforme structurale, prin promovarea investițiilor, prin uh, stimularea simțului de răspundere la nivel fiscal. E nevoie de o desăvârșire a acestei uniuni economice și monetare prin acțiune și pentru a avea un, un uh, semestru european de succes, trebuie să cooptăm toți partenerii cheie în acest sens și aștept cu nerăbdare discuția aceasta în următoarele săptămâni și în următoarele luni. Și acum dați-mi voie să mă refer deci la subiectul principal al discuției noastre de astăzi. Aș dori să mulțumesc doamnei președinte și celor care ne-au invitat în acest Parlament de, pentru această posibilitate de a prezenta um, semestrul european 2015, mai ales recomandările specifice fiecărei țări. Este o primă ediție a acestor recomandări specifice pentru fiecare țară sub noul Parlament și noua Comisie. Așa cum s-a anunțat 2015 în raportul 2015 pentru creștere și pe care vi l-am prezentat deja în decembrie anul trecut, noi am avut o abordare mult mai țintită, tocmai pentru ca procesul de reformă să fie acceptat și ca să existe adevărată implementare a reformelor structurale necesare. Primul element al acestei noi abordări se referă la faptul că e vorba de un proces și rapoartele pe țară au fost publicate în luna februarie și includ asemenea și o evaluare a neajunsurilor sau dezechilibrelor economice și sociale. Și există recomandări specifice pe țară foarte aprofundate și o prezentare din partea analizei comisiei acestor recomandări avea drept scop să ne permită un dialog mai aprofundat la nivel multilateral pentru a implica cât mai uh, îndeaproape actorii la nivel național, mai ales pentru a avea o implicare profundă a partenerilor sociali și a parlamentelor naționale. Și în acest context, am vizitat eu însă în anumite state membre, am discutat recomandările și analiza Comisiei cu parlamentele naționale și reprezentanții ai partenerilor sociali și împreună cu Pierre și cu Marian și cu alți comisari am fost în măsură să avem astfel de discuții politice în aproape toate statele membre. Primirea acestui document a fost una mai degrabă pozitivă, deși au existat anumite diferențe de opinii pe anumite puncte. Și iată că ajung acum la cel de-al doilea element al noii abordări, care a devenit mai vizibil în noul pachet, și anume accentul pe care l-am introdus, noul accent pe care l-am introdus în text. Aceste recomandări acoperă doar chestiunile cheie, prioritățile uh, considerante a fi uh, cheie și să atrage atenția statelor membre asupra acestora. În 2015 acestea oglindesc de dezechilibrele sociale-economice care există în continuare. Spre exemplu, pentru anumite state membre cu dezechilibre foarte profunde, Bulgaria, Croația, Franța, Italia și Portugalia, recomandările specifice pe țară sunt mai cuprinzătoare și mai specifice, țintite pe aceste probleme și se concentrează pe acele elemente în care se pot atinge rezultate concrete într-un decurs de 18 luni. Nu acoperă lucruri care ar putea să țină de alte proceduri legate de guvernanță. Deși efortul acesta a dus la o reducere substanțială a numărului de recomandări per total, uh, la uh, redus cu o treime, observăm că există totuși în anumite domenii o lipsă de recomandări specifice. Asta nu înseamnă însă că reformele trebuie oprite, pentru că noi trebuie în continuare să ne atingem obiectivele fixate în strategia UE 2020. Mai specific, 2015, recomandările din 2015, de fapt țintesc anumite chestiuni prioritare. Așa cum se spune și în raportul anual de creștere, ne dorim să încurajăm investițiile, să profităm de investiții care să ne persită, permită să lansăm produse noi și să profităm de planul de investiții pentru Europa, în așa fel încât să reorganizăm piața muncii și să întărim competitivitatea și, răspund, și să avem o răspundere diferită la nivel fiscal pentru a putea angaja reforme de lungă durată, ținând seama de situația actuală, de provocările fiscale cu care se ocupă fiecare stat membru, cu care se confruntă fiecare stat membru în parte. Trebuie să ne asigurăm că aceste investiții vor susține creșterea și de altfel Marian și Pierre vor uh, elabora mai în detaliu pe aceste subiecte. Și ca și vicepreședinte pentru euro și pentru dialog social, aș vrea să subliniez încă un set de recomandări care se referă la zona euro. Acestea se referă la măsurile necesare pentru a întări guvernanța unei Economice și Monetare, nevoie de coordonare între țările din zona euro, și faptul că acestea sunt interdependente. Iar în concluzie, Comisia este angajată să aibă o abordare integrată și coerentă în ceea ce privește chestiunile sociale și economice și credem că acest semestru european a reprezentat un pas înainte. Ne dorim o cooperare cât mai eficientă și cu siguranță suntem gata, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a colabora de aproape cu Parlamentul și să sperăm că această nouă abordare și această nouă privire va întări semestrul european și reformele necesare și Parlamentul European își va îndeplini rolul ce le vine de-a lungul întregului proces. Mulțumesc, domnule Dombrovskis, și acum dau cuvântul doamnei Tyson, comisar pentru afaceri sociale, competențe și mobilitate. Vă rog, aveți și dumneavoastră cuvântul 5-6 minute. Dear Chairperson, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați președinți, stimați membri ai Parlamentului European. Dați-mi voie să mă refer la recomandările specifice pe țară. Bine, știți bine, acestea sunt o parte integrantă a procesului uh, care este la baza semestrului european. Știți prea bine, în luna aprilie anului trecut, anului trecut rata șomajului a scăzut la nivel european la 9,7%, deși uh, cifrele uh, rămân în continuare mari și în zona euro, e clar că situația se uh, îmbunătățește. Știți prea bine, 23, peste 3, 23 de milioane de cetățeni europeni nu au un loc de muncă și 4,7 milioane dintre ei sunt tineri vedem că există mari diferențe între diferitele state membre. Dacă în momentul de față ne putem uita la aceste provocări cu o nouă încredere în capacitatea Uniunii Europene de a crea creștere economică și locuri de muncă, nu putem totuși să lăsăm, să ne lăsăm pe tânjale, ci trebuie să facem eforturi mai mari pentru ca într-un viitor piețele noastre ale muncii și sistemele noastre sociale să fie atât de puterne, puternice încât nimeni să nu fie lăsat pe din afară. Uh, recomandările uh, din 2015 tocmai de aceea se referă la reforme structurale ale piețelor muncii și reintegrarea celor care au fost cel mai puternic afectați de către criză. Marea provocare cu care ne confruntăm este reprezentată de șomajul în rândul tinerilor și șomajul pe termen lung. Garanția pentru tineri dă rezultate. Peste 5.000 de noi, 500 de mii de tineri și-au găsit un loc de muncă între lunile martie 2014 și uh, martie 2015, dar în continuare, iată, jumătate uh, Uh, sau 4,7 milioane de tineri la nivel european nu au încă un loc de muncă. Tocmai de aceea trebuie să-i ajutăm, la fel trebuie să-i ajutăm și pe cei uh, care sunt șomeri pe termen lung, care reprezintă jumătate din uh, rata totală a șomerilor. Tocmai de aceea trebuie să cooperăm puternic cu autoritățile naționale responsabile de acest domeniu. Trebuie să ne adresăm de asemenea și categoriilor celor mai defavorizate, cei în vârste, uh, cei cu handicap, etc. Îmbunătățirea educației și a abilităților sunt esențiale, sunt esențiale pentru accesul pe piața muncii. Reformele cheie necesare, tocmai de aceea uh, vizează combaterea abandonului școlar, accesul la educație, formare pentru grupuri vulnerabile și reformarea uh, uh, studiilor universitare. În ceea ce privește salariile, acesta trebuie să țină cont de productivitate pentru a se ajunge la un echilibru între productivitate, crearea de locuri de muncă și cererea agregată. Uh, Rolul cheia al partenerilor sociali în asigurarea acestor rezultate, bineînțeles, ne este cunoscut. Tendințele privind uh, creșterea ratei sărăciei au continuat să se agraveze în statele membre. Bineînțeles, cele mai puternic afectate sunt statele afectate de criza economică. Recomandările de anul acesta se referă, printre altele, la ameliorarea sistemelor de asigurare socială la nivel uh, uh, național și la măsurile de prevenție. De asemenea, um, îngrijirea copiilor este deosebit de importantă, în special uh, îngrijirile oferite copiilor care provin dintr-un mediul uh, dintr-un mediu dezavantajat. Asta pentru a preveni ex, uh, excluderea, excluziunea socială. Bineînțeles, și romii sunt deosebit de importanți în context. După aceea, încercăm uh, să ne asigurăm uh, că carierele profesionale sunt din ce în ce mai lungi. Tocmai de aceea, vârsta de pensionare trebuie să fie adaptată duratei de viață ne dorim o vârstă de pensionare armonizată pentru femei și bărbați și, de asemenea, o vârstă de pensionare armonizată între statele membre. În uh, ceea ce privește îngrijirile de sănătate, Știm cu toții, acesta trebuie să fie pusă la dispoziția tuturor cetățenilor, indiferent de fundalul lor social. Prin urmare, în recomandările noastre spunem că eficiența costurilor este importantă, dar uh, de, de asemenea, aceste măsuri de eficientizare nu trebuie să fie în detrimentul cetățenilor care provin din medii dezavantajate. E momentul să ne folosim de oportunitatea care ne este pusă la dispoziție în momentul de față, trebuie să privim dincolo de cri- criză și trebuie să înțelegem faptul că competitivitatea este necesară pentru ca uh, competitivitatea Europei să crească pe plan internațional, dar asta, bineînțeles, nu trebuie să fie făcut în detrimentul mondialului social european. Noi considerăm că noua noastră abordare, care se bazează pe o prioritizare a problemelor stringente, am reușit să ne achităm de partea noastră de muncă. Acum vine rândul statelor membre să asigure implementarea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Moscovici, comisar pentru afaceri monetare și economice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, stimaților deputați, dragi colegi. Recomandările din acest an uh, includ principalele priorități economice și sociale care trebuie să atragă atenția statelor membre în următoarele 12 până la 18 luni și se acoperă mai multe domenii prioritare. O serie de recomandări au obiectivul de a corecta um, climatul de investiții în domeniul financiar, deci se abordează um, piața serviciilor uh, și achizițiile publice în țări cu dezechilibre excesive. Jumătate din statele membre încă trebuie să-și reformeze și mai mult sistemul de pensii, cu anumite nuanțe pentru a ține cont de aspectele specifice fiecărui stat. În domeniul fiscalității, toate statele membre, cu excepția 9 state, fac obiectul recomandării. Dinam uh, Danemarca, Estonia, Finlanda, Olanda, România, Slovacia și mai departe și 17 trebuie să ia măsuri specifice, cum ar fi reducerea presiunii fiscale asupra um, forței de muncă sau extinderea bazei de impozitare. Nu vorbesc despre Cipru și Grecia, care sunt uh, țări în cadrul programului și am formulat recomandări specifice pentru politica bugetară, pentru guvernanța fiscală în toate statele membre, cu excepția șapte, Suedia, Luxemburgul, uh, Germania, țările de jos și Slovacia, care respectă pactul de stabilitate și creștere, deci nu am emis recomandări bugetare pentru acestea și nici pentru Grecia și Cipru, care sunt într-o categorie separată mm, sub program. Recomandările bugetare au obiectivul de a asigura conformitatea cu pactul sau pentru a ameliora um, uh, raportul cu guvernele la nivel bugetar. În general, profilul bugetar se îmbunătățește în Europa. Majoritatea statelor membre și-au redus deficitul. În 2014, deficitul global ale guvernelor uh, statelor membre a scăzut sub 3% din PIB pentru prima dată din 2008 și deficitul în zona euro a scăzut până la 2,4% și credem că tendința va continua în 2015 și în 2016 pentru prima dată um, pro, proporția datorii pe PIB se va reduce de asemenea și acest lucru este esențial, dar am constatat că majoritatea statelor membre nu au reușit să-și atingă obiectivul de deficit. Și jumătate dintre acestea, aproximativ, vor devia foarte probabil de la exigențele pactului de stabilitate și creștere și în acest an. În plus, majoritatea statelor membre nu vor respecta probabil exigențele pactului nici în 2016. 11 state au un risc semnificativ de la devia de la pact și alt, uh, un alt număr de state membre cu acțiuni corective uh, nu e sigur că vor face corecturile colecturile necesare Portugalia, Estonia, Ungaria sau Franța. Și este important ca statele membre să profite de perioada actuală uh, cu dobânzi mici, deci o situație favorabilă economică pentru a-și continua politicile de reducere a deficiturilor și a datoriilor. Am cer scuze, vorbeam de Croația, nu de Ungaria adineauri. Alte state membre au o marjă de manevră la nivel bugetar care poate fi folosită pentru a încuraja investițiile, de exemplu Germania, dar oricum toate statele membre trebuie să continue să-și păstreze suverenitatea bugetară. Și acum, în engleză, voi trece la măsurile pe care le propunem. Pentru Malta și Polonia propunem să încheiem procedura de deficit excesiv pentru că deficitul Maltei este acum 3, sub 3% din PIB în mod durabil, iar Polonia a luat măsuri complexe, a făcut un, uh, o reformă sistemică a sistemului de pensii și de asemenea a trecut sub 3%, așa că facem aceeași propunere. Dar trebuie să spunem că a se veni înapoi la situația pensiilor din 99 nu este un lucru bun. Apoi, um, am stabilit uh, un nou termen pentru, în loc de 2016, 2017. Pentru Finlanda Um, în uh, mai uh, am produs un raport evaluând uh, situația datoriilor acestui stat și de atunci am primit noi informații și în program sunt incluse o serie de măsuri colective pentru 2016 până 2019, pe lângă reforme structurale și Comisia nu va propune noi măsuri în cadrul procedurii de deficit excesiv, ci vom continua dialogul cu guvernul pentru a găsi o soluție credibilă. Pentru Franța, și revin la limba franceză, Franța a transmis pe 10 iunie un raport cu măsurile luate pentru a respecta recomandările Consiliului și Comisia își finalizează acum avizul pe care îl va publica în curând, dar și cred că putem spune că lucrurile merg în direcția cea bună, chiar dacă mai rămân eforturi de făcut, chiar dacă încă validarea concretă nu a avut loc. Am examinat programele naționale de reformă, le-am considerat suficient de ambițioase, detaliate, așa că nu am propus să continuăm cu procedura cu nicio, pentru nicio țară în mai, pentru că ideea a fost și să sprijinim creșterea economică și um, relansarea actuală. Bineînțeles, anumite state trebuie să mai facă eforturi pentru a face față dezechilibrelor. Din nou în franceză, în general, rapoartele confirmă strategia economică a Comisiei. Europa trebuie să-și accelereze reformele structurale, să pună accentul pe investiții, continuând să dea dovadă de responsabilitate bugetară cu o parte rezonabilă de flexibilitate, pentru că nu trebuie să compromitem creșterea care revine acum din nou și principalul obiectiv este să facem tot posibilul ca aceste recomandări să fie puse în aplicare și în ultima săptămână, ca și colegul Dombrovski, s-a fost mai multe state membre pentru a prezenta și a ne explica recomandările. Sunt convins că aceste eforturi favorizează încrederea și înțelegerea recomandărilor la nivel național. Astfel, statele membre își însușesc aceste recomandări, parlamentele, opinia publică și actorii sociali își însușesc aceste recomandării a Parlamentului European este de asemenea un partener esențial pentru a sprijini punerea în aplicarea strategiei în interesul Uniunii Europene și acesta este tocmai uh, sensul de discuției noastre de azi. Iată, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi, pe scurt, care sunt propunerile noastre. Thank you, Mr. Moscovici. I will now... my foarte mult tuturor și acum am să dau cuvântul domnului Thomas Handel, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte, uh, cel puțin către membrii pentru Comisia pentru Ocupare. Ia, ich äh, freue mich. Mă bucur tare mult că m-am întors după o îndelungată boală. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au uh, transmis cele mai bune gânduri pe perioada aceasta dificilă. Uh, voi mai avea timp, nevoie de timp pentru a mă întoarce 100% la locul de muncă, dar, bineînțeles, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc în uh, mod special uh, locțiitoarelor mele. Marita, spre exemplu, a fost obligată să se ocupe de multe, multe lucruri pe care le lăsasem eu înainte de a pleca. Marita, îți mulțumesc din suflet. Uh, sper că mă vei sprijini de asemenea în următoarele zile până îmi revin într totul. something extra. Now back. <laughs> Da, un supliment. Bun. Și acum ne întoarcem la ședința noastră. Și acum o să dau cuvântul mai întâi pentru o primă rundă de intervenții și vă rog cât mai concis cu putință, trei minute fiecare. Și am să încep cu raportori în ceea ce vrește semestrul european din partea Econ și ocupare ceea ce înseamnă că începem cu doamna Hübner, care ne locuiește pe raportor. Da, pentru cei care sunt îngrijorați, vă spun că doar astăzi îngrijorez raportorul, În, în, înlocuiesc raportorul și așa să mă refer la ceea ce ați spus dumneavoastră din trei motive. E clar că e vorba de recomandări specifice pe țară pentru elementele cele mai importante și faptul cum au fost identificați diferiți factori și diferitele situații de redresare în Uniunea Europeană și al treilea element se referă la mecanismul de flexibilitate. Și iată că avem acum trei întrebări către dumneavoastră. Una este cum anume Comisia dorește să motiveze statele membre să le convingă să accelereze reformele și ceea ce este cuprins în recomandare? O a doua întrebare se referă la mobilizarea statelor membre pentru a introduce acele reforme structurale care sunt fundamentale pentru semestrul european, pentru proceduri și cea de-a treia se referă la IMM-uri de care vorbim deja de ceva vreme, și anume faptul că acestea trebuie să aibă un acces mai larg la finanțare. Trebuie să înțelegem exact în, în ce situație ne aflăm, cum stăm cu finanțarea pentru IMM-uri. Și o ultima întrebare care e pe jumătatea mea se referă la recomandările către zona euro. Cine anume trebuie să ajungă și la rezultate concrete față de așteptările dumneavoastră pentru zona euro? I think we'll give the floor also to the... Uh, Mulțumesc, până doamna președinte, și acum dăm cuvântul colegului Gutierrez, care este raportor din partea Comisiei pentru Ocupare, după care veți avea ocazia să luați cuvântul. Prietă, te rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc comisarilor pentru intervenția lor comună. E adevărat că există recomandări specifice pe țară și de multe ori acestea de fapt devin un fel de bă, enumerare a unor principii generale. În loc să recomande statelor membre anumite politici pentru următoarele luni, următorii ani și la negocierile la care noi nu participăm, uh, există uh, acolo precizări în ceea ce vrește aceste linii generale, cu care putem fi sau nu putem fi de acord. Dar cred că la final, eliminarea ceea ce lipsește din uh, uh, recomandări se referă la o problemă foarte pregnantă care afectează Europa și anume inegalitățile. Acum câteva săptămâni, un forum internațional a publicat un raport care spunea că inegalitățile afectează creșterea economică și există anumiți coeficienți care sunt strâns legați de chestiunile sociale. Și există și o relație invers proporțională între creșterea și acumularea bogăției care se află pe de parte între Europa cu salariile cele mai mari și creșterea economică. Și în ultimii ani, spre exemplu, diferența care există între cei care sunt 10% cei mai bogați sau 10% cei mai săraci din Europa, uh, e bine, diferența aceasta s-a multiplicat cu 7, cu 8 în anumite țări. S-a mulțit cu 7, cu 8, de aceea e nevoie de o politică foarte clară uh, pentru a ști exact cum anume vom pune capăt acestor inegalități. Inegalități care se uh, confruntă cu trei neajunsuri la nivel politic. Mai întâi, fiscalitatea. Fiscalitatea este extrem de nedreaptă în Uniunea Europeană. Afectează pe cei care îl muncesc. Și dacă ne să comparăm cu capitalul, uh, afectează foarte mult tocmai pe cei care au salariile sau veniturile cele mai joase comparativ cu cei care au salarii mai ridicate și deci nu e o împărțire echitabilă. Apoi există inegalitate în ceea ce privește felul în care distribuim aceste uh, venituri, pentru că sunt anumite state membre care au reușit să recupereze și altele care se află într-o situație incipientă în materie de pensii, în materie de asigurări sociale, în materie de investiții pentru ocupare, pentru că s-a redus accesul la toate aceste servicii. Și de aceea ne confruntăm cu fenomenul de șomaj de lungă durată. Și apoi, un alt aspect, piața muncii și nu o spun eu, ci doamna Angela Merkel a spus acest lucru, cancelara din Germania a spus că e nevoie de uh, flexibilitate, dar în ultima vreme flexibilitatea a devenit excesivă și, și se referea la reformele ce au fost adoptate în Germania. Adevărat că e nevoie de anumită flexibilitate, însă ce am constatat este că 40% în ultimii ani, 40% din uh, contractele de muncă oferite astăzi în Uniunea Europeană sunt cu normă redusă sau temporare și uh, Uh, acest lucru trebuie pus în legătură și cu sărăcia celor care au un loc de muncă, dar care sunt săraci și un ferment care crește în Europa, pentru că nu reușim să-l controlăm, ba din potrivă. Recomandările pe care vi le-am uh, pe care le-am citit eu din partea Comisiei Europene, în continuare trag atenția asupra faptului că nu, uh, uh, nu avem deocamdată o sporire a salariilor, pentru că o astfel de sporire, fie oricât de mică, ar putea duce la îmbunătățirea situației și din punct de vedere economică. Și eu cred că e o, o greșeală foarte mare, pentru că în momentul de față avem o depresiune a cererii interne, avem inflație și avem inegalități. Și dacă nu suntem în măsură să uh, propunem niște salarii mai bune în mod durabil, atunci ne vom confrunta într-adevăr cu o problemă, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru inegalitățile cu care se confruntă cetățenii europeni, care, în fond și la urma urmei, ar trebui să poată profita de modelul nostru social. Mulțumesc! Uh, I'll give the floor first to Mr. Dombrovskis. Îi dau cuvântul domnului Dombrovskis, mai întâi de toate. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Voi încerca să reacționez la ele. Colegii comisari cu siguranță vor avea la rândul lor reacții. Mai întâi de toate, accentul, accentele puse de recomandările specifice pe țară și, de asemenea, raționalizarea semestrului european. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru aprecieri. În ceea ce privește recomandările, într-adevăr, punerea lor în aplicare este esențială. Dar, uh, din nou și din nou spunem uh, că aici este vorba despre recomandări, nu ordine. Prin urmare, recomandările pot fi puse în aplicare printr-o însușire a acestor idei prin dialogul cu autoritățile, cu uh, um, societate civile, etc. Tocmai asta încercăm noi să facem, încercăm să dăm suficient timp pentru discuții, ascultăm reacțiile statelor membre și încercăm să creăm uh, recomandări echilibrate care să poată fi înțelese de către statele membre și de asemenea puse în aplicare. Mai apoi, recomandările pentru zona euro. Ei bine, acestea se, sunt adresate într-o manieră formală grupului euro. Eurogrupul are mai apoi uh, misiunea de a discuta cum anume poate coordona politicile uh, zonei euro pentru a uh, în așa fel încât recomandările Comisiei să fie integrate în, aceste, în acestea. În ceea ce privește impozitarea, Comisia de curând a lansat inițiativa privind uh, impozitarea echitabilă încercăm prin această inițiativă uh, să facem taxarea companiilor, impozitarea companiilor în Europa mai echitabilă pentru toate părțile uh, implicate. Mulțumim, doamna Tyson. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi folosi serviciile de interpretare la dispoziție la dispoziția noastră și tocmai uh, și îmi voi vorbi limba maternă. Voi începe cu răspunsurile la întrebările raportorului din uh, partea Comisiei Emplu. Raportul Comisiei cu privire la creșterea inegalităților la nivel european. Ei bine, uh, a existat deja un studiul OCDE care ne arăta că dezechilibrul crește și că acesta se transformă într-un factori care inhibă creșterea uh, europeană. Dacă există o redistribuire prin uh, taxe, Uh, prin asigurările uh, sociale, ei bine, acest tip de distribuire poate fi un factor care inhibă creșterea economică. Da, suntem conștienți de ceea ce se întâmplă, dar, pe de altă parte, trebuie să vedem uh, și să folosim instrumentele care ne stau la dispoziție. Deci, rolul nostru este de a veni cu recomandări către statele membre pe care sperăm că statele membre le vor respecta. Și la nivel european putem lua anumite măsuri uh, în măsura putințelor noastre pentru uh, a ne asigura că ambițiile sunt uh, sunt transformate în realitate. Dacă vă uitați la recomandări, ei bine, majoritatea dintre acestea se referă la grupurile dezavantajate. E vorba de asemenea despre recomandări care încearcă să contracareze fragmentarea uh, piețelor muncii. Există astfel de recomandări specifice pe țară pentru că și fragmentarea piețelor muncii mi se pare o tendință negativă. Pe ansamblu trebuie să avem mai multă convergență și ne dorim asta. Am discutat despre subiectul acesta la nivelul comisiei și vom încerca, bineînțeles, să, să atingem uh, acest deziderat pe baza instrumentelor pe care le avem la dispoziție, instrumentelor. Uh, mai multă convergență este necesară, dar și o mai bună convergență. Uh, metoda deschisă de coordonare există deja și o vom folosi pe viitor. Vom folosi de asemenea semestrul european, vom uh, Uh, purta permanent un dialog cu statele membre. Uh, vom încerca să stimulăm lucrurile prin intermediul fondurilor pe care le gestionăm, uh, etc. Dar până la urmă, îngrijorările noastre pot fi ușor văzute din recomandări. Prin urmare, iată, pot să spun că accentul social este foarte important în contextul semestrului uh, european din anul acesta. Domnul Moscovici, după cum am spus deja în prezentarea mea, 17 state membre au primit recomandări uh, pe tema fiscalității. Ideea este reducerea gradului de impozitare al muncii. Acesta este cel mai uh, important deziderat al nostru. Uh, dar, după cum a spus colegul Dombrovskis, avem o agendă europeană pentru fiscalitate pe care uh, am promovat-o, am publicat-o de curând, care reacție a doleanțelor Parlamentului European. Dar abia aștept să vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta agenda noastră. Există patru demersuri care pornesc de la analiza de bază. Și ce anume, care uh, sunt elementele acestea de, de bază? Sistemele economice din momentul de față practic fac uh, uz de instrumente care nu mai sunt de actualitate, instrumente care erau uh, bune pentru anii 30. Deci avem nevoie de o politică de uh, impozitare uh, pentru secolul 21 care ne-ar putea ajuta să combatem dezechilibrele, lipsa de echitate, ne-ar putea uh, oferi posibilitatea de a garanta transparența și de asemenea de a păstra uh, încărcate conturile trezoreriei uh, statelor membre, pentru că în momentul de față vedem că conturile statelor membre nu prea uh, au de câștigat de pe urma antreprenoriatului. După aceea mai avem uh, proiectul CCCTB, îl știți prea bine, uh, vom încerca să îl punem în aplicare în două etape, mai întâi de toate o bază de impozitare comună și mai apoi avem consolidarea finală Uh, Parlamentul își dorește ca acest uh, proiect să devină realitate și noi, uh, dar ne-am dat seama că abordarea globală din de până acum a fost mult prea globală și, prin urmare, vom avea această etapizare a procesului. În al treilea rând, nu mai putem accepta ca uh, ca uh, marile companii să nu, mai plă- să nu plătească, de fapt, impozite acolo unde produc uh, bogăția. Își produc profitul, își obțin profitul. Prin urmare, trebuie să venim cu reguli în acest sens. În al patrulea rând, transparența este esențială din punctul nostru de vedere. Știți prea bine, există o directivă, un proiect de direc- uh, directivă cu privire la la deciziile fiscale și transparența acestora, vom face unde mers în acest uh, sens. Mai întâi de toate vom avea un, uh, o analiză de impact, mai apoi o consultare a actorilor uh, implicați și aceste etape ne vor ajuta să ne apropiem de, de uh, cei implicați și să luăm deciziile corecte. După aceea, nu în ultimul rând, dați-mi voie să vă spun că Comisia Europeană a elaborat o listă uh, de uh, teritorii cu care Uniunea Europeană o listă uh, uh, a teritoriilor din afara Uniunii Europene cu care trebuie să colaborăm și cu care trebuie să ajungem la un numitor comun. Este vorba despre o Um, listă foarte, foarte importantă. Încercăm să formăm, practic, un uh, fel de listă neagră a statelor uh, membre care încalcă, până la urmă, deciziile luate la G20 și în alte foruri. Uh, în momentul în care statele de pe această listă, între ghilimele neagră, vor începe să respecte deciziile internaționale, atunci, bineînțeles, ele vor fi excluse de pe lista aceasta neagră a Uniunii Europene. Aceasta este o, o ambiția Uniunii uh, Europene pentru sprijinirea fiscalității și impozitării echitabile în secolul 21. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Moscovici. Există colegi care au cerut să ia cuvântul. Nu cred că vom avea timp pentru o procedură catch the eye, dar uh, dacă vom avea timp, atunci numele dumneavoastră sunt pe listă. Acum, uh, Domnul Gualtieri va prelua președinția, domnia sa este președinte al Comisiei ECON și se va ocupa de cea de-a doua rundă de discuții. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Marita. Trecem la raportorii din umbră, prima rundă, un minut și jumătate pentru fiecare raportor din umbră. Alfred Sanser de la SND este primul. Mulțumesc. Încep prin a felicita Comisia pentru modul în care a concentrat procesul uh, sistem, uh, semestrul european și că a redus numărul uh, recomandărilor și concentrându-le puțin. Spune că um, Uniunea Europeană revine pe calea creșterii, dar viziunea este pe termen scurt. Și mi-aduc aminte de verdictul femeii um, se spune că creșterea economică a, s-a obținut prin creșterea costului muncii. Știm cât de fragilă este această creștere economică um, și numai reforme structurale pot aduce așa numită flexibilitate pe piața, membră, pe piața muncii, dar pot avea consecințe sociale. Recesiunea a făcut să scadă standardele de trai, și consecințele asupra vieții a milioane de oameni, tineri și bătrâni, sunt importante. Cererea a scăzut și astfel ocuparea a scăzut. Deci, ceea ce facem noi nu este cerul de piețe, ci de alegători. Apoi, în legătură cu imigrația, uh, alegerile recente din Italia, Spania, Franța și Danemarca arată că oamenii sunt deprimați de rezultatele uh, Uh, economice ale um, Uniunii Europene și divergențele cresc. Mulți cetățeni simt în fiecare, în fiecare zi în viața lor de zi cu zi divergențele dintre regiuni, uh, practici precare pe piața muncii, insecuritatea locului de muncă și lipsa de formare. Sunt o realitate în multe state membre și uneori și aceste recomandări specifice pe țară um, sunt uh, prea confuze și nu încurajează suficient convergența. Convergența în politici poate este prematură și uh, negativă având în vedere de divergențele actuale. Nu putem să dăm oamenilor impresia că în loc de a gestiona piețele, Europa este gestionată de piețe. Așa că întrebarea mea este poate, uh, dacă creșterea economică a fost mai puțin fragilă, dacă dogma actuală ar fi fost uh, modificată pentru a permite reforme la nivel social în comunitățile cele mai afectate de criză. Thank you. Next speaker, Sofia Ribeiro. Mulțumesc. care cuvânt acum Sofia Ribeiro de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut prima concluzie și anume faptul că trebuie să facă mai multe eforturi politice pentru a reveni la o creștere durabilă. Creșterea economică ar trebui să aibă un impact pozitiv pe piața muncii, mai ales asupra șomajului tinerilor, arată anumite studii. Este important ca statele membre să participe la elaborarea noilor măsuri pentru a încuraja creșterea economică. În Portugalia s-a spus că crearea de locuri de muncă pe baza sprijinului statului este mai puțin durabil decât uh, cele care rezultă din investiții. Deci e nevoie de investiții durabile, cum este planul Juncker pentru a se crea locuri de muncă durabile. Statele membre trebuie să adopte, să adopte politici bugetare responsabile în același timp și să facă și reformele structurale necesare, ținând cont și de situația socială. Deci să promoveze o economie de piață socială. Trebuie să dăm cetățenilor regimuri mai bune de protecție socială și doar cu o creștere eficace în economia zonei euro, statele membre își vor putea reduce deficiturile excesive. Dar aș dori să transmit o preocupare a mea în legătură cu durabilitatea regimurilor de eh, securitate socială în anumite state membre, având în vedere nivelul ridicat al șomajului. Eh, aici se pune o problemă de subsidiaritate. Știm că în domeniul pensiilor, și în cel al uh, um, contribuțiilor de șomaj și revenit și în ceea ce privește veniturile minime, există elemente specifice naționale cu un impact asupra perenității sistemelor de securitate socială. În ce măsură această articulare este luată în considerare în momentul în care se um, cere reducerea deficiturilor structurale. Mai mult decât recomandări pre hârtie, și mai important să se înțeleagă faptul că nu trebuie să se uite dificultățile, eforturile enorme făcute de cetățenii europeni și instituțiile europene trebuie să fie unite când vorbesc despre aceste subiecte, pentru că nu putem să-i felicităm pe cetățeni pentru eforturile făcute în statele membre pe de o parte și apoi pe de altă parte, să spunem că mai sunt multe de făcut pentru că situația este încă negativă. Urmează acum uh, colega McIntyre. Mulțumesc. Raportul privind Regatul Unit este pozitiv. Se spune că uh, economia britanică continuă să crească, că șomajul continuă să scadă și că ocuparea va crește în mod rapid. Cuvânt, eh, comisia spune asta și anume cu 1,9%. Într-adevăr, ultimele cifre de săptămâna trecută confirmă acest lucru și arăt că, arată că salariile cresc la nivelul cel mai ridicat în ultimii șapte ani. 2 milioane de, de oameni în plus au găsit un loc de muncă și s-a ajuns la un număr uh, record de femei pe piața muncii. Comisia a subliniat în trecut faptul că reformele structurale și o piață uh, a muncii flexibile în Regatul Unit a avut un impact pozitiv asupra nivelurilor de ocupare și luna trecută Consiliul Econfin în concluziile sale spune că e nevoie de acțiuni și angajamente pe calea reformelor structurale în toate statele membre, inclusiv creându-se condițiile necesare pentru creștere și crearea de locuri de muncă în ceea ce privește ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a ajuta statele membre, este de acord Comisia că, reducând complexitatea legislației, putem crea mediul de reglementare pentru întreprinderi ca să creeze mai multe locuri de muncă și, în mod specific, să gândește Comisia că poate, retrăgând sau uh, reducând complexitatea anumitor acte legislative, putem duce la schimbări și putem să ne redinamizăm pe termen lung piața muncii. Având în vedere că 16 din 28 state membre folosesc în momentul de față un opt-out privind uh, directiva timpului de lucru săptămânal. Consideră Comisia că această legislație ar putea fi retrasă pentru a ajuta statele membre să creeze locuri de muncă mai multe și mai de calitate? Uh acum Vice President Dombrovski. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Dombrovski, doriți să răspundeți? Da. Vă mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare, În ceea ce privește creșterea economică a Uniunii și a zonei euro, într-adevăr, această creștere, creștere este din ce în ce mai solidă și Prevederile pentru primăvară sunt mai pozitive decât cele din iarnă, dar totuși e vorba de o creștere doar de 1,5% în zona euro anul acesta, deci trebuie să continuăm să consolidăm această creștere economică și mixul de politici pe care îl promovăm în momentul de față, împreună cu politica monetară, împreună cu um, disciplina fiscală, coordonată sunt uh, măsuri uh, potrivite situației actuale. Dar e adevărat că acum creșterea este încurajată de anumiți factori pe termen scurt, cum ar fi prețuri mai mici la petrol, um, de măsurile de relaxare cantitativă a BCE, de faptul că moneda euro um, a pierdut teren în comparație cu alte monede. Uh, deci, nu este suficient pentru a rezolva problemele structurale din economia noastră. Și pentru a răspunde la întrebările fiind creșterea șomajului, crește, în legătură cu creșterea și șomajul tinerilor. Știți că șomajul tinerilor este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene. Uh, și în aplicarea acestei inițiative am anunțat noi surse de finanțare pentru statele membre în cadrul garanției pentru tineret, pentru ca statele membre să poată să pună în aplicare programul cât mai rapid. Și în raportul celor cinci președinți uh, s-au menționat câteva elemente inclusiv convergența, convergența între state membre, dar și în cadrul statelor membre. Este prioritar să reducem disparitățile și discutăm despre stabilirea um, unor niveluri uh, minime de protecție socială. În ceea ce privește performanța, aveți dreptate. Um, Regatul Unit uh, se descurcă relativ bine. În ceea ce privește complexitatea reglementărilor, după cum știți, Comisia a început recent, uh, a inițiat recent o așa numită uh, inițiativă pentru o mai bună reglementare, inițiativa REFIT, pentru a modifica, a eficientiza reglementările europene, inclusiv cu anumite prevederi legate de economia socială. Marian Tyson. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a răspunde la întrebarea adresată. Aș putea să mă refer la ceea ce a spus colegul meu, Valdez. Mergem în direcția unui soclu social comun. Deci un minim de protecție socială și pentru a avea mai multă convergență între statele membre. Și nu pot decât să încurajez membrii uh, Parlamentului să ne însoțească și să susținem raportul președinției în acest sens, pentru că și Parlamentul a participat la această muncă și astfel să ajungem la un acord la nivel european în așa fel încât să aprofundăm Uniunea Economică și Monetară, pentru că asta ne va permite să mergem în direcția în care vă doriți și dumneavoastră. Pentru a răspunde doamnei Ribeiro, cum am putea să facem în așa fel încât sistemul de uh, alocații sociale să fie unul mai uh, durabil? Într-adevăr, e adevărată provocare. Dacă e să ne uităm la recomandările specifice fiecărei țări, e și asta ceva pe care vrem să încurajăm statele membre să realizeze. Uh, noi putem să dăm statelor membre recomandări, pentru că ele sunt cele care, urma urmei, organizează această protecție socială. Și soluțiile durabile în acest sens sunt de dorit pentru întreaga Uniune Europeană. Apoi, Motivul pentru care am pus un accent atât de deosebit pe pensii și pe îngrijiri de sănătate și pe eficiența costurilor și a investițiilor făcute, e bine, împreună acestea sunt elemente care ne vor permite să avem o acoperire cât mai bună oferită, o, asigur, o protecție cât mai bună oferită oamenilor, durabilitatea pensiilor, acces la îngrijire de sănătate, și de asemenea nivel adecvat de pensii. Și pentru a răspunde domnului McIntyre, evident, avem nevoie de reglementare mai bună, nu neapărat mai puțină. O reglementare mai puțină, asta nu înseamnă neapărat că e și una de calitate. Deci noi avem nevoie de o, o reglementare mai bună și tocmai în acest sens merge și inițiativa Comisiei. Noi analizăm să vedem textele legislative și să vedem cum le putem îmbunătăți la nivel european în așa fel încât să sperăm că și statele membre vor face acest lucru. Apoi, în ceea ce privește pachetul de investiții, uh, lumea vorbește de EFSA, de fondurile de investiții care sunt disponibile, dar ideea este noi să creăm un uh, mediu de afaceri cât mai bun pentru ca aceste întreprinderi să fie unele prospere și dumneavoastră ați menționat îmbunătățirea pieței interne. De asemenea, acest lucru se află pe agenda noastră de lucru și cred că trebuie să le analizăm din ambele puncte de vedere. Ne dorim nu numai mai multă competitivitate și pentru asta trebuie să oferim uh, întreprinderilor posibilitatea să devină prospere și, pe de altă parte, trebuie să ținem seama și de condițiile sociale. Și în acest sens e clar că e loc și de mai bine. Pierre Moscovici. Pierre Moscovici. Da, câteva cuvinte foarte pe scurt pentru a revine la ceea ce spunea Valdisa din aur pe uh, conjunctura aceasta și reformele necesare. E adevărat că ne aflăm într-o perioadă de redresare economică, în mod clar, care, lucru care marchează și, de fapt, accentuează aceste recomandări. Această redresare este una ciclică și este acum împinsă de un vânt favorabil Uh, prețuri scăzute la energie, dobânzi mici, inflație mică, relaxare cantitativă, asta ne permite să avem o redresare în mod clar. Și evident că există diferențe pe aici pe acolo cu uh, anumite cazuri în care anumite situații în continuare mai trebuie să fie rezolvate. Dar E o redresare solidă, însă ciclică și uh, în cuvântul ciclică există și ideea că nu va dura tot timpul, deci uh, vântul va sufla la un moment dat și contrar. Așa că nimeni să nu se gândească că în într-o astfel de perioadă mai bună nu trebuie să facem efortul pentru a ne întări economia. Realitatea este că uh, creșterea potențială este doar de 1%, prea puțin în Europa. Noi trebuie să sporim acest nivel, să-l uh, accentuăm. Uh, și dorința Comisiei în trei părți este următoarea. Prima parte, consolidarea bugetară, care nu contravine creșterii, în al doilea rând reforme structurale care să nu contravină ocupării și trei, un plan de investiții care să ne permită să răspundem uh, deficitelor cu care ne confruntăm în Europa. Acum, dacă e să comparăm cifrele de acum și de dinainte de cifră, observăm că există o diferență de 15% cu investiții care au in, in, in, întârzieri foarte mari. Și dacă e să continuăm așa, peste 10 ani vom avea economie la mâna a doua, așa că de aceea avem nevoie de acest plan de investiții Juncker, cu investiții în sectoarele care pot oferi creștere și locuri de muncă. Și într-adevăr, să sperăm că acest plan Juncker va fi și adoptat și reprezintă un pas înainte în această direcție. Și acum putem să dăm cuvântul domnului Luche. Mikrofon, vă rog. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte auf Deutsch sprechen und Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană. Întrebarea mea se adresează domnului Dombrovskis. Regatul Unit și Franța. Ei bine, ambele state au un uh, deficit excesiv de peste 3%. În cazul Franței, iată, uh, Comisia a acordat a treia oară mai mult timp pentru corectarea acestui deficit excesiv. Iată, situația se, se tot uh, prelungește și acum uh, data limită pentru uh, îndeplinirea obiectivelor pentru Franța este de 2017. Comisia a justificat această mișcare spunând că Franța introduce o serie de măsuri efective și după data de 10 iunie 2015, Comisia Europeană intenționează să verifice punerea în aplicare a acestor măsuri. Dați-mi voie, domnule comisar, să vă întreb care sunt măsurile într-adevăr puse în aplicare în Franța și care au dus la prelungirea termenului. Ecofin a constatat în Regatul Unit că măsurile puse în aplicare nu au fost suficiente. În Franța însă situația a stat altfel, chiar dacă istoricul Regatului Unit în materie de ex, uh, deficit excesiv nu este chiar atât de îndelungat ca și în cazul Franței. Oare există atitudini diferite vis-a-vis de diferitele state membre. Statele din afara zonei euro sunt ele tratate mai castru decât statele din zona euro? Mulțumesc! Uh, yes, around. So, next Deci avem o rundă de intervenții. Și acum din partea ALDE. Domnul Toerer. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă comisar uh, Tyson, domnule comisar Moscoviții. Și întrebarea uh, mea se referă la recomandările specifice pe țară. Pe de o parte, avem uh, obligativitatea, caracterul obligatoriu și în acest sens trebuie să ne întrebăm în ce măsură statele membre pun în aplicare aceste recomandări. S-a tot vorbit despre neînsușirea recomandărilor de către statele membre. De aceea vreau să vă întreb dacă aveți uh, senzația că între timp uh, statele membre și-au însușit în realitate aceste măsuri, aceste recomandări și uh, o a doua întrebare este care sunt măsurile luate de Comisie pentru a încuraja această însușire și punere în aplicare. În al doilea rând, Recomandările specifice pe țară ne dau impresia că printr-o planificare la nivel european s-ar putea depăși toate problemele economice. Știm însă cu toții că creșterea economică depinde de crearea de produse care să poată fi și vândute, produse care sunt cumpărate de cineva. Ei bine, pornind de la acest fundal, se pune întrebarea în ce măsură planificarea economică poate, într-adevăr, să genereze o creștere economică. Care este părerea dumneavoastră cu, discuți, uh, cu privire la discuțiile pri, um, uh, purtate în momentul de față, conform cărora printr-o, printr-un angajament politic s-ar putea crea locuri de muncă? Uh, există dovezi empirice care ne arată că economiile cele mai competitive sunt cele care se adaptează până la urmă la piețele globalizate. Mulțumesc! Thank You, uh, next speaker, Marian Arkin. Mulțumesc, urmează doamna Haken. Mulțumesc. Domnule Dombrovski, la o zi după raportul președinției și la cinci zile de către raportul referitor la implementarea reformelor în materie de drepturi sociale și economice, toate statele membre au ratificat acest text și raportul se referea la anumite țări, printre care și Irlanda, țara mea. Acum, n-am să intru în detaliu, dar se spunea că Irlanda, Irlanda a găsit un răspuns față de criză și pune în mod disproporționat accentul pe cheltuielile făcute în uh, administrație, în învățământ, în locuințe, în uh, îngrijiri de sănătate și că asta afectează mai ales categoriile sociale vulnerabile. Și a existat o recomandare, și citez exact, pentru a se asigura că aceste măsuri de austeritate sunt treptat atenuate și că există o respectare de plină a drepturilor uh, prevăzute în această convenție, este evident că e nevoie de un plan de redresare economică post-criză în Irlanda. Acum e clar, că dacă ne uităm la recomandări, se spune din nou că trebuie utilizate toate resursele necesare dintr-o situație economică mai bună pentru a accelera reducerea deficitului și a, datoriei. Deci nu se mai vorbește despre austeritate. Și eu mi-am făcut câteva cercetări și cred că s-ar putea să ajungem la anumite divergențe între aceste două recomandări. Și întrebarea mea, nu neapărat referitor la Irlanda, ci așa în general, este dacă Comisia ține seama de angajamentele pe care le au deja statele membre în uh, ceea ce privește Convenția ONU pe aceste drepturi sociale și economice. Pentru că e vorba de acorduri internaționale obligatorii și dacă da, atunci cum anume acest lucru se oglindește în recomandările dumneavoastră specifice pe țară? Mulțumesc, domnul Van Giegel. commissioners, uh, thank you for presenting here uh, this round of Mulțumesc foarte mult, stimați comisar, pentru prezentarea acestei recomandări specifice pe țară. Uh, aș avea două observații și întrebări. Mai întâi, în recomandările specifice fiecarei țări, de fapt, se vorbește despre și despre dimensiunea de mediu care se regăsește, uh, de fapt, în ghidul îndrumător. E bine, în recomandare a dispărut. În 2014 existau 8 recomandări pentru a sugera o modificare a sistemului de impozitare și 3 recomandări pentru a reduce acele subsidii acordate care au un efect negativ asupra mediului și alte recomandări pentru a spori eficiența energetică și trecerea către energii regenerabile. Acum, în 2015, doar o singură recomandare în ceea ce privește reorganizarea impozitării, zero în ceea ce privește subsidiile ce afectează mediul și zero în ceea ce privește energiile regenerabile și eficiența energetică. De fapt, toată agenda ecologică a dispărut s-a dematerializat, ați lăsat baltă aceste elemente în recomandările specifice pe țară din 2015. Sunt foarte dezamăgit pentru că împotriva de promisiunilor primite din trecut din partea Comisiei Europene și de fapt ne-ați lăsat baltă în ceea ce privește ambițiile noastre față de mediu. Și vreau să vă întreb de ce, din ce motiv? Pentru că avem în continuare motive întemeiate să înverzim economia, pentru că asta va face ca aceasta să fie mai competitivă. Și de ce nu se mai regăsesc aceste elemente în recomandări? Și o ultima întrebare în ceea ce privește prezentarea acelui follow-up pentru statele membre. Uh, pentru a ști exact dacă un stat membru a implementat sau nu recomandarea respectivă, în continuare trebuie să vă uitați la documente, nu? Uh, de ce nu există o cale mai simplă pentru a avea acces la niște tabele comparative în așa fel încât să vedem dacă într-adevăr, da sau nu, statul membru respectiv își ia în serios recomandările sau nu? Mulțumesc. Și acum domnul vicepreședinte Dombrovski. Mulțumesc. Da, văd că s-au pus anumite întrebări. Sunt convins că Pierre o să vă răspundă mai în detaliu dar în ceea ce privește deficitul excesiv în Regatul Unit și în Franța, și situațiile provocate de acest lucru. E bine, trebuie să notăm faptul că Regatul Unit are o exceptare de la procedurile obișnuite referitor la guvernanță și la, de la anumite mecanisme de sancționare. Deci, în cazul Regatului Unit, da, ceea ce facem este că am ajuns la concluzia că Regatul Unit nu a luat măsuri suficiente pentru a pune capăt acestui deficit excesiv, dar nu avem un follow-up pentru că nu avem o procedură de follow-up. În cazul Franței, iar Franța face parte din sistemul de guvernanță, mecanismul de guvernanță obișnuit, s-a notat faptul că Franța a trebuit să-și înainteze propunerile bugetare până în luna iunie, lucru pe care Franța l-a făcut. Și vreau să subliniez că în momentul în care am prelungit Până în 2017, această perioadă, am spus că Franța, în mod clar, trebuie să facă mai multe la nivel uh, fiscal și la nivel de stru- reforme structurale și că e nevoie de ajustări suplimentare, 0,4% din PIB anul acesta. Și acest lucru se oglindește în deciziile Consiliului. Și, așa cum a spus și Piera din aur, acum evaluăm această propunere a Franței pentru a vedea dacă aceasta se aliniază pe recomandările Consiliului și vom veni cu rezultatul acestei analize la momentul potrivit. Însă, o diferență importantă este faptul că Regatul Unit este exceptat de, anumite, de la anumite proceduri, în timp ce Franța nu. Deci nu e o situație asemănătoare. ceea ce duce la apariția anumitor diferențe. Apoi, în ceea ce privește însușirea acestor reforme și acestor recomandări, e un subiect și anume cum anume putem să ne asigurăm că există și implementare, cum anume ne putem asigura că aceste elemente sunt preluate și că există un angajament puternic din partea statelor membre față de ele. Noi înțelegem uh, mai bine îngrijorările state, anumitor state membre, motivele pentru care la urma urmei, aceste recomandări pot sau nu pot, sunt sau nu sunt în întregime uh, implementate în așa fel încât să se găsească o soluționare mai echilibrată a anumitor dificultăți. E bine, acest lucru face parte din Uniunea Europeană, pentru că împărtășim o piață unică împărtășim o uniune economică și monetară, avem o monedă unică. Și evident acest lucru duce la o nevoie de coordonare a anumitor politici. Și exact asta facem în momentul de față. Apoi, în ceea ce privește documentele, cu siguranță vom lua în considerare și cadrul internațional Uh, în acest sens convențiile internaționale. Am subliniat deja că, în mod clar, intenția noastră este să întărim dimensiunea socială a semestrului european. Dar poate că Pierre poate să vă spună mai multe pe acest uh, lucru, pe această situație. Și apoi, în ceea ce privește dimensiunea de mediu, Așa cum s-a spus și în prezentarea noastră inițială, de data aceasta, în momentul în care am utilizat această nouă abordare, a trebuit să reducem numărul de recomandări. Și, printre diferite elemente, am aplicat un singur principiu, și anume să nu încercăm să avem o duplicare, o încălecare a diferitelor politici care, de fapt, sunt uh, Uh, abordate în alte domenii și atunci aș spune că numărul de uh, politici cadru pe care le putem discuta aici, spre exemplu energia, eficiența energetică, uh, emisiile și așa mai departe, acestea, în mod clar, arată că uh, elementele acestea, dacă au dispărut din recomandările de, pe, specifice fiecarei țări, asta nu înseamnă că eforturile nu trebuie continuate și că Comisia consideră că aceste elemente nu mai sunt importante. Nu! Acestea înseamnă că dacă există probleme mai pregnante, mai specifice, uh, în acest caz, atunci ele sunt oglindite în aceste uh, recomandări. Mulțumesc. Câteva cuvinte pentru a completa ceea ce a spus Valdis. Mai întâi, în ceea ce privește Regatul Unit, există un aspect care este comparabilă între Franța și Regatul Unit, și anume că ambele au primit o prelungire a termenului pentru a-și respecta angajamentele uh, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, cât pentru 2016, cât 2017. Deci, nu e ca și cum am vrea să favorizăm o țară în detrimentul celelalte. Nu, e același uh, termen, uh, însă, după cum s-a spus, uh, pentru Franța e cea de-a treia oară la rând. Dar mai există și două diferențe. Prima, și cred că știți acest lucru, faptul că Regatul Unit nu e membru al zonei euro. Deci, angajamentele luate de către Regatul Unit sunt mai puțin constrângătoare decât cele pe care trebuie să le respecte Franța și consecințele deciziilor sunt de asemenea mai puțin importante și mai puțin obligatorii. noastră tratați Regatul Unit în mod mai strict sau cum? S-a întrebat din sală. A doua diferență, continuă domnul Moscovici, este că pentru Regatul Unit a trebuit să facem o observație și anume că nu a existat o, o acțiune eficientă uh, comparativ cu uh, perioada din 2007, recomandările de atunci, anume că se trebuie să reducă deficitul cu 1,5% pe an. Uh, în mod clar, nu a fost cazul, de aceea am spus că nu a existat o acțiune eficientă în acest sens și a trebuit să afirmăm acest lucru și să propunem un nou, uh, un nou termen. În Franța situația e diferită pentru că în ultimii în ultimele trei observații, trei analize, uh, când s-au prelungit cele trei termene, Franța nu putem spune că nu a luat măsuri eficiente ci analizăm ceea ce se face acum în momentul de față, în 2015, e situația în care ne aflăm acum și o vom analiza în funcție de documentele primite în următoarele zile. E adevărat, dumneavoastră ați menționat tratatul și uh, e clar că trebuie să aplicăm regulile tuturor, dar asta încercăm să facem cu toată obiectivitatea necesară. O a doua observație care se uh, referă la acea însușire a recomandărilor de către statele membre. E foarte greu să măsori rata de eficiență uh, și de respectare a acestor recomandări. Poate o rată scăzută, în jur de 15%. Oricum, nu avem statistici care să o dovedească. Dar ceea ce e sigur este că cu cât avem niște recomandări care par venite din afară, cu atât mai slabă e rata de respectare a acestora. De aceea ne dorim progresiv, încet, încet, să îmbunătățim acest lucru. Și e motivul și pentru care, și s-a mai spus acest lucru și îl subliniez încă o dată, fiscalitatea de mediu, pe care de altfel nu o abandonăm, ci avem o nouă abordare din partea Comisiei, deci, și motivul pentru care am făcut mai puține recomandări la număr, niște recomandări mai strategice, și cu o oarecare deschidere. Și de altfel e și motivul pentru care suntem de părere că e de datoria noastră să explicăm mai bine lucrurile în fața Parlamentelor Naționale, în fața publicului, în fața opiniei publice uh, și, evident, și în fața Parlamentului European. Și doar astfel cred eu că vom reuși să facem în așa fel încât aceste recomandări să fie cât mai bine preluate și respectate. Thank you. Yes. Mulțumim. Domnule Dombrovskis, am uitat să răspund la o întrebare cu privire la ușurința evaluării datelor cu privire la punerea în aplicare. Domnul Gigold pune această întrebare. Da, există tabele, și anume rapoartele VESA, care pot fi ușor analizate. Aceste tabele conțin toate recomandările făcute statelor membre și după aceea etapa de punere în aplicare a acestora. Deci rapoartele acestea pot să ne ajute sau și ne ajută să evaluăm în maniera în care au fost puse în aplicare recomandările. Domnul Gigold, am făcut analiza, dar ne-am dat seama că nu există rapoarte comparabile pentru toate statele membre care până la urmă le-ar putea obliga pe statele membre să pună în aplicare recomandările. Uh, aceste tabeluri arată, sunt tehnice, sunt complicate și probabil că asta e de fapt uh, rezultatul dorit. Nu vă ajută să puneți uh, sub, să presați statele membre în a respecta recomandările. Domnul uh, Dombrovskis, da, uh, bineînțeles, e în interesul nostru uh, acela de a avea tabeluri cât se poate de clare cu privire la datele din statele membre și cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo. Vă rog să vă uitați pe rapoartele noastre. Doamna Tyson. Vă mulțumesc. Doamnei Harkin vreau să-i răspund acum. Da, ținem cont de obligațiile internaționale și propriile noastre obligații în domeniul uh, drepturilor omului, etc. Dar trebuie să fim și realiști. Să nu, să nu uităm că există probleme bugetare pe care trebuie să le ameliorăm momentul de față, oportunitățile, iată, ne stau la dispoziție, dar trebuie să le și uh, folosim. În al doilea rând, trebuie să facem reforme structurale pentru ca fractorii aceștia să fie durabili și să ducă la un uh, viitor mai fericit. Știm că fosta comisie și fostul parlament au încercat uh, să facă lucrul acesta. Știm că sunt uh, necesare și investiții și tocmai de aceea am venit uh, cu planul de investiții. Raportul anual de creștere de anul trecut arată faptul că, până la urmă, măsurile noastre dau rezultate. Dar dacă vă uitați la recomandările specifice pe țară, pentru diferitele state membre, vă veți da seama că unele state, și Irlanda printre ele, uh, sunt rugate să țină mai mult cont de grupurile vulnerabile, să-i, vul- să-i uh, protejeze pe cei mai vulnerabili din societatea lor uh, și trebuie să se asigure, de asemenea, le spunem noi, că creșterea lor este una inclusivă. Mulțumim. De la GUE, domnul Lehiaric. Lehiaric. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, stimați comisari, vă mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră, dar mă, mă nedumerește un lucru, și anume, oricare ar fi situația, recomandările arată până la urmă la fel. De fiecare dată se vorbește despre piața muncii, despre combaterea precarității, se vorbește despre vânzările bunurilor publice, uh, întotdeauna se vorbește despre presiunea asupra salariilor. Tocmai l-am uh, ascultat pe domnul Moscovici spunându-ne că ieri, uh, adică ieri nu exista creștere, prin urmare austeritatea era necesară, dar astăzi avem uh, creștere și prin urmare austeritatea trebuie să se înăsprească. Ceva nu merge aici. Aici noi nu vorbă, vorbim niciodată despre profiturile enorme pe care le au multinaționalele și instituțiile bancare. Nimeni, niciodată nu vorbim despre maniera pe care o avem la dispoziție pentru a le obliga pe bănci să ofere credite pentru activitățile antreprenoriale novatoare. Vorbim de asemenea despre recomandări, rapoartele privind uh, situația din state. Uh, Uh, și vorbim despre rapoartele care ne arată cum anume au fost puse în uh, aplicare recomandările pe uh, țară. Ei bine, dați-mi voie să vă întreb de ce nu s-a făcut mai întâi de toate un bilanț cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor și a uh, pactului de stabilitate de creștere, dar nu doar din perspectiva macroeconomică, ci și din perspectiva socială. Asta ar fi trebuit să vină înainte de rapoartele dumneavoastră, înainte de a ne vorbi despre întărirea Uniunii Economice și Monetare. Oare n-ar fi mai bine să vorbim despre o econ- uh, Uniune ecologică, una democratică de asemenea? Mulțumim, doamna Deli. Vă mulțumesc, domnule președinte. domnule, domnilor comisari, doamnă comisar, doamna Deli, microfonul dumneavoastră nu funcționează, spune domnul președinte. Poate că n-ar fi rău să vă schimbați locul. Deci, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă și domnilor comisari. Ați renunțat la obiectivele de reducere a sărăciei care au fost fixate în cadrul strategiei Europa 2020. Aceasta e întrebarea mea. Dacă răspunsul este da, atunci dați-mi voie să vă spun că sunt tare supărată. Doamne și domnilor comisari, cum anume într-o manieră concretă veți combate sărăcia, inegalitățile care crește până și în Regatul Unit. Să nu uităm că în momentul de față numărul lucrătorilor săraci crește, numărul de persoane fără locuință crește și numărul de persoane care au o locuință precară de asemenea crește. Dumneavoastră ne puteți oferi vreo asigurare în ceea ce privește conținutul social al recomandărilor dumneavoastră specifice pe țară? Uh, noi suntem foarte îngrijorați pentru că ne dăm seama că nu prea există recomandări sociale. De ani și ani de zile, Parlamentul European cere star, standarde minime sociale, cere un venit uh, minim, uh, o agendă pentru locurile de muncă verzi. Domnule Moscovici, dumneavoastră vorbeați despre viitor. Dați-mi voie să vă spun că secolul 21 va fi unul al tranziției înspre sectorul ecologic și va fi un, uh, un an de tranziție spre energia verde. Deci eficiența energetică, energiile regenerabile sunt la ordinea zilei. Prin urmare, cum vă veți asigura dumneavoastră că toate acestea vor fi integrate în semestrul european? Mai apoi, domnule Moscovici, ați fost ministru al finanțelor, al economiei în Franța. Uh, domnul președinte întrerupe. Un buget al uh, zonei euro, spune doamna uh, Uh, Delhi, o indemnizație de șom- pentru șomeri la nivel european. N-am putea face așa ceva? Domnul președinte, vă rog să respectați timpul pe care vi-l acordăm, pentru că altfel uh, cei care urmează dup- după dumneavoastră nu vor mai avea posibilitatea de a interveni. Deci un minut și jumătate pentru fiecare. Sunt ușor tolerant, da, mai mult de două minute chiar nu vă pot da. Doamna Matias. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor comisari, vă mulțumesc pentru prezența. Mai întâi de toate, un comentariu vreau să fac. Se vorbește din nou despre însușirea recomandărilor și mi se pare oarecum ciudat. Uh, este oarecum ciudat că, iată, Comisia Europeană și Uniunea Europeană continuă să insiste asupra importanței însușirii, în timp ce singurul lucru pe care îl face e să amenințe și să șantajeze statele membre prin intermediul recomandărilor specifice pe țară. Nu trebuie decât să vă uitați la ce se întâmplă în Grecia în momentul de față și ce s-a întâmplat în trecut cu alte state. Dar, analizând recomandările, îmi dau seama că apare o altă întrebare importantă. În loc să rezolve problemele, comisia vine cu aceleași rețete din nou și din nou, aceleași uh, soluții, indiferent dacă ele au fost folosite și au eșuat în trecut. Deci, în loc să fie inovatoare, Comisia Europeană inventează noi probleme. Acum, instituțiile europene vorbesc despre durabilitatea sistemelor publice de pensii. E bine, această nouă problemă legitimează practic noi reduceri. Singura problemă de, re, uh, de durabilitate a acestui uh, sistem este însă șomajul. Problemele legate de uh, crearea de locuri de muncă au fost uh, generate tocmai de programele de ajustare. În Portugalia, 500 de mii de locuri uh, au, de muncă au dispărut, 300 de mii de oameni au plecat din țară și care acești oameni ar fi contribuit la creșterea economică în cazul în care ar mai fi putut să rămână în Portugalia. Deci, Iată ce vă întreb. Când anume veți începe să rezolvați problemele acelea pe care le-ați creat dumneavoastră în, înainte de a trece la generarea de noi probleme? În momentul uh, de față, Uh, recomandările dumneavoastră, dată fiind situația din uh, statele membre, uh, recomandările dumneavoastră dovedesc ignoranța în materie macroeconomică a Comisiei Europene, nimic altceva. Tocmai terminam, spune doamna Matias. Domnul președinte. Laura Agea. Mulțumesc, domnule președinte, stimați comisari, spunem tot timpul aceleași lucruri. Vorbim despre consolidare fiscală, în schimb, când ne faceți recomandări specifice pe țară. Stimulați creșterea acum, impunând limite, respectarea limitelor și sancțiuni dacă nu se respectă <laughs> limitele. Atunci eu mă întreb dacă nu e un fel de schizofrenie maniacă în a încerca cumva să aranjați lucrurile. Pentru că spuneți totul și opusul lui. Doamnă comisar, vă respect, dar nu mă simt bine când îmi spuneți că putem respira pentru că șomajul scade. Dacă traducem cifrele, în număr de cetățeni, oameni, aveți idee câți oameni în Europa se află într-o situație inumană? Când ne vom da seama că țările noastre, Europa noastră are nevoie de o schimbare substanțială, are nevoie de o unică reformă structurală, protecția socială și nici măcar o dată nu ați menționat protecția socială. Eu doresc să folosiți cuvântul socială, să vorbești despre protecția cetățenilor. M-am săturat să vin să vă ascult și să nu aud niciodată cuvinte care să respecte și să salveze, să garanteze demnitatea cetățenilor. Ci sono stata? Ok. Am respectat timpul? Bun. Mulțumesc. Acum trebuie să grupăm întrebările cu următorul, următoarea rundă, pentru că nu vom mai avea timp pentru ceilalți vorbitori. Deci o ultimă rundă de răspunsuri va urma după a cincea rundă de întrebări. Domnul Fanel uh, Dendelare, mulțumesc, domnule președinte. Uh, avem din ce în ce mai puțin timp la dispoziție, așa că pe scurt, doamnă comisar, Șomajul tinerilor, șomajul pe termen lung este o problemă gravă, sunt de acord cu dumneavoastră, dar observ în recomandările specifice pe țări din 13 mai că șomajul tinerilor nu mai este atât de mult evidențiat, nu este una dintre prioritățile dumneavoastră fundamentale și o întrebare în legătură cu șomaji, șoma, um, șomerii de durată, multe state membre, într-adevăr, reprezintă o problemă, mă gândesc cum poate Comisia să lupte împotriva acestui fenomen. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul Thomas Mann. <clears throat> Mulțumesc. Acest prim uh, schimb de opinie a fost foarte important uh, pentru a înțelege că este vorba despre recomandări specifice pe țară. Este vorba despre recomandări, uh, sugestii și nimic altceva. Putem să exercităm presiune spunând că putem exercita presiune prin intermediul uh, bunelor exemple. Cred că asta ar fi cea mai bună uh, cale. Doamna Tyson îmi spune că e nevoie de o reformă a sistemelor sociale și a piețelor muncii. Din păcate, când se vorbește despre asta, mulți se gândesc la dereglementare. Uh, mulți se gândesc că, până la urmă, cele puse în aplicare în statele membre deja nu sunt bune. Cum putem contracara această tendință? În al doilea rând, în ce măsură fondurile noastre sunt suficient de uh, flexibile? Spre exemplu, uh, rata de abandon școlar este mult prea mare. Avem uh, fonduri. Uh, Uh, pentru acest, uh, acest, uh, acest obiectiv. Dar dacă aceste fonduri nu sunt bine folosite sau nu sunt suficiente, oare nu putem să avem o atitudine, o atitudine nouă, să flexibilizăm alocarea fondurilor pentru a genera obiectivul pe care le-am ni l-am asumat. În al treilea rând, austeritatea fără o bună gestiune nu pot funcționa nici una, nici cealaltă. Prin urmare, cum credeți că ați putea, prin comunicare, sprijini acest echilibru pe care ni-l, ni dorim cu toții între cele două paliere? Mulțumim, domnul Anemans. Micro, micro. Cu microfon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de fiecare dată când vorbim despre recomandările specifice pe țări, deficit, vorbim despre deficiturile macroeconomice. Și, într-adevăr, dezechilibrele <laughs> nu sunt un lucru bun. Avem un adevărat cult al monedei euro acum și dezechilibrul balanței comerciale este considerat o politică proastă și Germania reprezintă una dintre punctele forte uh, ale politicii economice în Europa este oarecum ridicol că să se ceară Germania să ia măsuri decisive în timp ce Belgia cu deficitul său abisal în comparație, uh, care se poate compara doar cu celelalte țărilor din sudul Europei, din acest punct de vedere se află într-o situație mai favorabilă la această uh, recomandare. Deci aș dori să știu ce măsuri uh, au luat, a luat Guvernul Federal Belgian, cu ce consecințe la nivel macroeconomic, ce veți face, doamnă comisar, pe termen scurt pentru ca Belgia să lupte eficient împotriva șomajului tinerilor și, într-adevăr, cred că trebuie să obținem rezultate în acest domeniu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Balas. Mulțumesc. Dorim să răspundem unei probleme de creștere structurală în economia europeană și când citesc recomandările pentru Franța, um, e vorba de flexibilitatea pieței muncii, scăderea presiunii fiscale asupra întreprinderilor, um, creșterea investițiilor pentru comunitățile locale și uh, eficientizarea pieței muncii. Deci în recomandările obișnuite. Însă nu se vorbește deloc, de exemplu, de integrarea uh, cheltuielilor militare în buget sau problemele demografice diferite de alte țări uh, ajung, sosesc în Franța 100.000 de oameni în fiecare an. Nu vorbim despre scăderea nivelului învățământului, o dificultate în Franța azi. Nu se vorbește despre inegalitățile în creștere peste tot în Europa, problemă menționată de FMI și OCDE. Nu se vorbește nici de politica uh, de locuire, o politică activă de locuire care lipsește complet astăzi. Nu se vorbește nici despre o industrie inovantă pentru a încuraja tranziția ecologică și știm că aceasta este viitorul în nivel de creștere economică și de multe ori greșim și greșim și de această dată, oare nu trebuie, domnilor comisar, să schimbăm acum logica în modul în care vedem lucrurile? Mulțumesc! Mulțumesc! Pot să mai accept un, o singură intervenție spontană. E vorba de cea a domnului Sander. Doamna Sander, mă scuzați, mulțumesc domnule uh, președinte, domnilor comisari, doamnă comisari. Într-adevăr, presiunea, situația economică astăzi e mai favorabilă și timid revenim pe calea creșterii economice, chiar dacă creșterea e slabă, așa cum a spus domnul comisar Dombrovski. această revenire la o creștere economică are un impact foarte inegal asupra diferitelor state membre și Impactul este asemenea diferit în funcție de diferitele categorii de șomeri. Uh, una dintre aceste categorii nu vede rezultatele uh, acestei uh, creșteri economice, e vorba de șomerii de durată. Aș dori să vă întreb ce inițiativă a prevăzut Comisia Europeană și cu ce finanțare pentru astfel de inițiativă pentru a lupta împotriva șomajului de durată. Mulțumesc! Vă rog, domnule vicepreședinte Dombrovskis, să răspundeți. Mulțumesc. Domnule președinte, voi încerca să răspund la grupuri, pe grupuri de întrebări, pentru că Uh, unele dintre întrebări mergeau cam în aceeași direcție. Mai întâi, în legătură cu Uniunea Socială sau protecția socială, um, despre care au vorbit mai mulți deputați, am uh, spus deja ce facem anul acesta pentru a consolida dimensiunea socială a semestrului european, inclusiv folosind uh, mai mult indicatorii privind șomajul, uh, um, indicatorii sociali legați de șomaj uh, în cadrul semestrului european. Deci dorim să încurajăm convergența între statele membre, dar și în cadrul statelor membre, pentru a reduce nivelul sărăciei și pentru și de asemenea dorim să uh, promovăm aceste niveluri minime de protecție socială, o idee absolut nouă despre care se vorbește în raportul celor cinci președinți. Apoi, nu sunt de acord cu uh, formula că Uniunea Europeană a produs um, acest raport al celor trei președinți. Uh, nu, pentru că a fost președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului și alți trei președinți au produs acest raport. Deci este rezultatul muncii celor cinci președinți ai celor cinci instituții. S-a vorbit mult despre șomaj. Într-adevăr, șomajul rămâne una dintre principalele noastre preocupări și trebuie să facilităm creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dar trebuie să Um, includem și, protecție, și măsuri țintite de protecție socială și măsuri uh, pentru um, ameliorarea uh, calificărilor, uh, măsuri pentru încurajarea învățării de-a lungul întregii vieți. Și acestea fac parte din prioritățile noastre și contăm pe aplicarea lor rapidă pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor dar sunt sigură că colega mea vă va vorbi mai mult despre aceste aspecte. Apoi, Ați vorbit de anumite state membre și situația lor în um, comparație cu situația Germaniei. Eu nu văd o contradicție aici dacă se spune că anumite, aceste state membre, dacă au posibilități la nivel de politică fiscală, trebuie să folosesc aceste posibilități pentru a promova investițiile și în cadrul procedurii uh, dezechilibrelor uh, avem uh, un prag, e vorba de 6% surplus de cont curent, 6% din PIB și încercăm să folosim aceste benchmark-uri pentru a vedea ce le justifică Într-adevăr, dorim să încurajăm investițiile și să stimulăm economia uh, prin folosirea marjei fiscale disponibile. Și tocmai asta face Germania, de exemplu, a anunțat recent măsuri, uh, un, un pachet de investiții în valoare de 5 miliarde. Investiții uh, orientate direct spre regiuni și complementare cu planul de investiții Juncker. Deci, Germania acționează în această direcție. Mă opresc aici. Încă o vă mulțumesc pentru oportunitate, pentru acest schimb de opinii și cu siguranță colegii mei vor adăuga câteva elemente. Mulțumesc. Am făcut o greșeală pentru că nu l-am văzut pe domnul Taivorzani care era pe listă nu erați așezat pe locurile grupului S și D. Îmi cer scuze, vă dau cuvântul, dar vă rog foarte, foarte pe scurt, maxim un minut, dacă doriți să vă puneți întrebarea. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate. Doar un aspect pe care vreau să-l evoc aici, în ceea ce statisticile referitoare la ocupare sau la șomaj. Uh, Știți ca și o Organizația Internațională a Muncii și alte organizații sunt uh, de părere că trebuie să fie considerați angajați și cei care au doar o oră de muncă pe săptămână. Și, spre exemplu, cetățenii din Ungaria trebuie să fie considerați în statisticile din Ungaria, chiar dacă lucrează în Regatul Unit. Iată un aspect de care trebuie să ținem seama înainte de a lua anumite decizii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar Tyson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Există anumite observații care spuneau că nu e vorba de oameni, de ființe omenești, ci de un sistem. Vreau să repet încă o dată, pentru cei care n-au înțeles bine răspunsul colegilor mei, toate politicile Comisiei Europene țin seama de persoane, de ființe omenești în momentul în care vorbim despre <laughs> reforme structurale. E nevoie, deci, în acest sens, de investiții care să îmbunătățească mediul per total și să permită oamenilor să găsească locuri de muncă de calitate uh, și să beneficieze, de asemenea, și de o protecție socială de cel mai înalt nivel. Unii colegi au menționat anumite obiective Uh, și e clar că împărtășim aceste îngrijorări, dar în același timp vreau să vă spun că noi lucrăm și într-un cadru juridic, avem anumite competențe, statele membre au alte competențe specifice și atunci nu trebuie să ne cereți nouă niște lucruri pentru care nu avem competență. Deci trebuie să lucrăm împreună strategia UE 2020 într-un sistem de guvernanță în așa fel încât să conlucrăm unii cu alții. Evident, nu vom putea rezolva totul de la nivelul european. Multe lucruri în continuare trebuie să fie făcute la nivel național și altele se pot, fi, se pot rezolva în decizii luate împreună între cele două niveluri național și uh, european. De asemenea, trebuie să avem grijă ca sistemele de protecție socială să continue să existe, sistemele de pensii de asemenea, pentru că e vorba de puncte care revin în recomandările specifice fiecarei țări, în ceea ce privește durabilitatea și perenitatea acestor sisteme, adaptarea acestora, modificarea sistemelor de pensii, e clar că e nevoie de o atenție deosebită din partea statelor membre în acest sens. Și există reprezentanțe statelor membre care au abordat aceste aspecte, au făcut uh, propuneri pentru proiecte pe termen lung și le-am cerut să fie atenți la toate aceste elemente. Nu trebuie să uh, ne gândim doar la securitatea socială și asigurările sociale, protecția socială de acum, ci trebuie ca și generațiile viitoare să aibă posibilitatea să um, uh, beneficieze de aceste sisteme de asigurări sociale. Deci trebuie o perenitate, o durabilitate în timp. Apoi, alt colegi s-au referit la faptul că ar exista o atenție mai scăzută acordată șomaierilor tineri, în rândul tinerilor. Uh, comparativ cu recomandările de precedente. Nu, nu e chiar așa. Finanțarea sau prefinanțarea garanției pentru uh, tineret și ocupări în rândul tinerilor a fost uh, crescută 30%. Uh, e ceva unic în Europa, e un avantaj acordat statelor membre înainte ca acestea să trebuiască să cheltuie bani din buzunarele lor, iar statele membre care au dificultăți bugetare pentru a lansa astfel de proiecte pot astfel să înceapă aceste proiecte și tocmai de aceea am și acordat aceste fonduri. Uh, și ne-am bucurat și de sprijinul Parlamentului European în acest sens. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru asta. Deci e clar că șomajul în rândul tinerilor este un subiect important pentru noi. Apoi, în ceea ce privește progresul statelor membre, în ceea ce privește lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, va exista o colectare a datelor concret la finalul acestui an și la începutul lui 2016 vom avea o evaluare, o analiză fundamentală pentru a ști exact care este situația în rândul tinerilor. insist asupra faptului că statele membre și guvernele trebuie să participe la acest efort, în așa fel încât să putem colecta toate aceste date. Iar în momentul în care ajungem la revizuirea la jumătate de drum a cadrului financiar multianual, trebuie să vedem dacă va trebui să sporim sumele acordate pentru astfel de programe de uh, uh, reducere a șomajului în rândul tinerilor. E clar că Trebuie să găsim soluții și în același timp uh, trebuie să găsim, să avem și rezultate concrete. Apoi, în ceea ce privește șomajul pe termen lung, E clar, care sunt obiectivele noastre? E bine, acest șomaj pe termen lung e un fenomen foarte greu de soluționat. Uh, și constatăm că există oarecare scădere a acestui fenomen, dar cu toate acestea, uh, tot avem niște cifre cuprinse între 9 și 11%, oricum e prea mult. Cred că orice șomer care există în Europa e un șomer în plus. De aceea trebuie să fim conștienți că e o problemă greu de rezolvat. E o rezolvare care poate veni în timp, pe parcurs. Asta se poate face pentru tineri, dar în ceea ce privește șomajul de durată lungă, uh, tendința e diferită. Noi am făcut anumite propuneri pentru a avea un fond european în așa fel încât uh, să ajungem la niște politici de consiliere personalizată pentru acești șomeri pe termen lung, pentru cei care au cele mai mari dificultăți de a-și regăsi un loc de muncă, pentru că au dificultăți, știu eu, sociale, dificultăți de probleme de sănătate, dificultăți familiale și așa mai departe. Deci o serie întreagă de factori și elemente care trebuie să fie integrate în așa fel încât să putem însoți aceste persoane cât mai bine cu putință și de aceea cerem statelor membre să facă eforturi spărite în acest sens. Și apoi, ca și urmare a intervenției domnului Man, în momentul în care spunem că da, trebuie să revizuim piața muncii și să avem niște politici uh, uh, în domeniu mai active și să luptăm împotriva fragmentării pieței muncii, bine, da, e adevărat, dar trebuie să ne asigurăm că toată lumea este implicată. N-ar trebui să avem persoane care sunt implicate în această piață a muncii și alte persoane să fie total excluse. Nu. Trebuie să punem capătă unei astfel de discrepanțe. Apoi, contractele de, mai, de o calitate mai mică, mai scăzută, precare. E un prim pas, un prim pas care permite ulterior găsirea unui alt loc de muncă și uh, de multe ori aceste persoane care au un contract precar uh, Uh, reușesc ulterior să-și găsească un alt loc de muncă, dar uh, e o primă posibilitate de a-și îmbunătăți situația comparativ cu o situație de șomaj. Pentru a răspunde domnului Annemans, și anume care sunt cifrele referitor la Belgia. E bine, noi aici nu lucrăm pentru Belgia, nu? Lucrăm pentru întreaga Europa. Și e clar că șomajul scade și cu cât scade mai mult, cu atât mai bine, iar în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, e clar că vrem să lansăm o speranță și nu să vorbim despre o generație pierdută, așa că facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a utiliza fondurile necesare și cerem statelor membre să facă noi investiții în favoarea ocupării, în așa fel încât să avem șanse suplimentare acordate tinerilor, în așa fel încât aceștia să poată participa și pe această piață a muncii. Domnul Moscovici. Da, e ca din întâmplare. Uh, cei care n-au uh, primit răspuns, tocmai compatrioții mei din Franța, așa că sunt eu obligat să le răspund. Mai întâi domnului lui Iaric, e clar că uh, noi nu avem drept prioritate austeritatea. Putem să discutăm definițiile în orice caz. Ne aflăm într-o perioadă în care prioritatea este să susținem redresarea. Prioritatea reprezintă creșterea și ocuparea și asta e legat de conjunctura ca atare, care ne impune o agendă diferită, nouă, acestei comisii comparativ cu uh, comisia precedentă, pentru că cea precedentă era confruntată cu o criză în direct. Lucrurile acum s-au modificat. Acum ne aflăm într-o conjunctură diferită, deci cu o agendă diferită. Iar prioritatea noastră aceasta este creștere și ocupare. Și n-am aș vrea să fac un discurs prea lung, însă Uh, aș vrea să vă răspund la ceea ce mi-a spus noastră și anume că sunt lucruri pe care nu le facem. Mai întâi, noastră a spus că nu ne-am gândit la profiturile imense ale întreprinderilor. Dar, ca și comisar al fiscalității, o să am ocazia să mă întorc în fața dumneavoastră pentru a prezenta un plan de fiscalitate. L-am evocat adineauri. Tocmai de asta e vorba, despre asta este vorba, să facem în așa fel încât aceste întreprinderi multinaționale să nu mai poată să eludeze uh, impozitele și pentru că ele au serviciile juridicele care le permit să navigheze așa între legislațiile naționale și acestea e clar că prezintă și găuri, și neajunsuri, viduri și oportunități pentru ele. Așa că trebuie să punem capăt acestui sistem de fiscalitate de eludare agresivă a fiscalității și să sperăm că vom ajunge la unanimitate în acest sens, pentru că uh, eu, ca și persoană, Uh, a trebuit să contribui, nu? La a, uh, reducerea deficitului, în timp ce aceste întreprinderi scăpau de această obligație pentru că erau în măsură să profite de niște mecanisme prea opace. Aici vorbim de impozitare, impozitare efectivă. Deci, nu ne mai dorim ca o întreprindere să aibă profituri în Europa și să plătească puține impozite sau poate chiar deloc, ci trebuie să plătească impozite acolo unde creează bogăție. Deci asta e filozofia noastră. Un al doilea aspect referitor uh, la uh, impozitare și investiții planul Juncker. Planul Juncker de unul singur, evident, nu poate fi o soluție miraculoasă. Evident că își dorește să financeze proiecte de infrastructură, dar și proiecte pentru IMM-uri. Deci există o rubrică acolo rezervată IMM-urilor. Și doamna Deli uh, s-a referit la o propunere pe care am făcut-o eu într-o altă funcție a mea, și anume capacitatea financiară, bugetul zonei euro, uh, Uh, resurse proprii, nu e o idee care a fost total evacuată din dezbatere și uh, uh, vom avea uh, ocazia să revenim asupra acestui subiect. Nu vreau să avansez acum prea multe idei, dar e clar că e vorba de o sugestie care merită în continuare să fie dezbătută. Și pentru a răspunde domnului Balas în ceea ce vrește diferitele priorități, în fond, noi, de fapt, cu ce lucrăm? lucrăm cu o materie primă care se numește Planuri Naționale de Reformă. Facem observații plecând tocmai de la reformele pe care diferitele state membre doresc să le implementeze. În cadrul Franței, cazul Franței am lucrat pe proiectul guvernului francez, un guvern pe care îl cunoașteți foarte bine. Eu m-am retras din politica franceză, noastră uh, aparțineți familiei politice majoritare, eu am obligația să am un drept de rezervă aici, uh, dar plecând de la aceasta, ce putem spune este că încercăm să ținem seama de diferitele forme, reforme alese de guvernul francez, în așa fel încât să mențină o direcție, o țintă. Asta încercăm să facem. Președintele, eu aș dori să mulțumesc vicepreședintului Dombrovski, doamna, domnila, doamnei comisar Tyson, domnului comisar Moscovici, pentru această cooperare intensă, pentru acest schimb de opinii fructuos cu Parlamentul European și în raport există propunerea de a aprofunda acest schimb de opinii între Parlament, Comisia Europeană și alte instituții europene în cazul semestrului european. E o solicitare tradițională a Parlamentului European și anume acordul interinstituțional pe proceduri cu Comisia Europeană, așa că așteptăm cu nerăbdare să putem contribui la implementarea concretă a semestrului european, să participăm la acest efort de îmbunătățire a guvernanței și de desăvârșire a Uniunii Economice și Monetare și acum e clar că ne aflăm în prezența unui nou mix de politici și cred că este unul care începe să dea deja primele roade uh, pentru că observăm deja primele semne de creștere, care sunt timide și lucrăm pe ele, pentru că mai avem în continuare implementarea planului Juncker, coordonarea politică Așa cum spunea uh, reprezentanții comisiei, ideea este să ajungem la un nivel de triplu A de rating. Uh, asta este și dorința noastră în materie de cooperare și asta vom încerca să realizăm și să ne utilizăm diferitele instrumente, cum ar fi acei stabilizatori automat, așa cum au fost ei prevăzuți în text, diferite piste de gândire, de reflexie care sunt uh, demne de interes și raportul acesta, care va apărea mâine, se referă și la elemente de convergență, în așa fel încât să avem o guvernanță cât mai bună și un semestru european cât mai bun. Vă mulțumesc tuturor! Thank you for being here, but our... Vă mulțumesc că ați participat la ședința noastră. Ședința Comisiei Emple va continua, mai avem două puncte pe ordinea de zi, dar ne bucurăm tare mult că, iată, am avut ocazia să organizăm această audiere comună, pentru că, până la urmă, a lupta pentru creștere economică înseamnă a lupta pentru locuri de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! O pauză de două minute și mai apoi continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi.